și eu constat că parlamentarii europeni sunt atacai în momentul în care doresc să se exprime în mod liber. Sper că această decizie va fi una care va crea uh, precedent. Mulțumesc, Procesul verbal al edinei de ieri este disponibil. Dacă nu sunt obiecii îl considerăm ca fiind adoptat. Trecem acum la voturi. Votăm mai întâi Raportul domnului Joe Leinen cu privire la întocmirea listei cu țărtății sau cu regiuni și condițiile de sănătate animale și publică și de certificare sanitar veterinară. Vot cu apel unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 533 de voturi pentru. Trecem acum la raportul Trecem acum la Ok. Are, are you ready? Sunteți gata? Foarte bine. Atunci, trecem acum la raportul doamnei Matera cu privire la mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare. Lituania. Vot nominal. S-a deschis votul. E nevoie de majoritate calificată. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă 558 de voturi pentru. Trecem acum la raportul doamnei Barbara Matera cu privire la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Lituania, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. E nevoie de majoritate calificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. 562 de voturi pentru. Trecem acum, prin procedura simplificată, la votul raportului domnului Giegold referitor la, raport, la declarația anuală pentru 2009 privind zona euro. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum raportul doamnei Bowles cu privire la numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene. Examinăm propunerea de decizie. Nu există amendamente. Supunem la vot. Vot secret în conformitate cu articolul 169. Vot secret. S-a deschis votul. S-a închis votul. Queda aprobado. Se adoptă 488 de voturi pentru. Și acum trecem la raportul doamnei Ayala Sender cu privire la numirea domnului Milan Martin Svic ca membru al Curții de Conturi. Are cuvântul doamna Ayala Sender. Señora Ayala, renun la... domnule președinte. să iau cuvântul în așa fel încât să putem vota cât mai repede și mai bine. Atunci, supunem la vot raportul doamnei Ayala cu privire la numirea domnului Milan Martin Schwickel ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra votația. S-a închis votul. Se adoptă 549 de voturi pentru. Trecem acum la numirea doamnei Rasa Budbergheite ca membru a Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. 545 de voturi pentru. Trecem acum la numirea doamnei Kersti Kaljulaid ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Oui, oui, oui. Se S-a închis votul. Se adoptă 561 de voturi pentru. Votăm acum numirea domnului Igor Sludbors ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. 557 de voturi pentru. Trecem acum la numirea domnului Svakol Fazakas ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 348 de voturi pentru. Trecem acum la votul referitor la numirea domnului Ladislav Balco ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. 556 de voturi pentru. Trecem acum la numirea domnului Luis Galea ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. 553 de voturi pentru. Trecem acum la numirea domnului Augustin Cubi ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 568 de voturi pentru. Trecem acum la numirea domnului Jan Kinst ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă 558 de voturi pentru. Și acum votăm numirea domnului Oshii ca membru al Curții de Conturi. Vot secret. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă 573 de voturi pentru. Felicităm noi membri ai Curții de Conturi și le urăm mult succes în noua lor funcție. Trecem acum la votul raportului domnului Lambsdorff cu privire la recomandarea adresată Consiliului referitoare la cea de-a cinci a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Având în vedere că nu există nicio opunere, atunci considerăm această recomandare ca fiind aprobată. Cuatro propuestas de resolución sobre la segunda cumbre europea Trecem acum la raportul referitor la al doilea summit european privind romii. Examinăm poziția comună a celor apte grupuri politice. Doamna Lambert are cuvântul în ceea ce privește un amendament oral. Um, Mulțumesc. dori să transferăm un uh, amendament oral care să devină 7A9. Este semnalat pe lista de votare, are acordul grupurilor politice și va deveni o parte din rezoluție și va deveni de asemenea consecința paragrafului 7. Deci noul paragraf 7a ar însemna uh, că va numi astfel, deci hands calls de acolo, cere Comisiei Europene să dezvolte o strategie amplă pentru includerea romilor ca instrument pentru combaterea excluderii sociale și discriminării romilor în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lambert. Se opune cineva din plenară acestui amendament oral? Nu. Bine, atunci trecem mai departe și îl votăm acest amendament. cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Doamna Ernst propune de asemenea un amend oral la amendamentul 1. Doamna Ernst, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Avem două amendamente, unul la un amendament și aș vrea să le, vi le prezint pe amândouă. Am vrea să tăiem the council and după aceea the member states și rezultatul acestui amendament ar fi deci direct calls on the member states să se abțină de la repatriarile forțate ale minorităților dacă sunt confruntați cu lipsă de reședință, discriminare și um, discriminare din punct de vedere al educației, al protecției sociale și a ocupării în momentul în care au fost uh, repatriați. Mulțumesc, doamne Ernst. Se opune cineva acestui amendament al doamnei Ernst? Bueno. Da, sunt peste 40 de persoane, deci nu se poate adopta amendamentul doamnei Ernst. Trecem atunci la amendamentul 1. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Domnul Zvoboda propune acum un amendament oral la um, aliniatul 18. Cine Uh, Domnul Svoboda, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am respins amendamentul inițial pentru că era formulat prea puternic, dar avem o problemă cu anumite țări în care sunt repatriați romii fără ca să se dea condițiile pentru ca romii să trăiască în pace și siguranță în acele țări și în condiții umane. Am formulat însă acest amendament mai puțin dur, știind, de exemplu, că în anumite țări liberalizarea vizelor a fost folosită abuziv pentru cereri de azil fără ca să se îndeplinească condițiile. Deci textul nostru ar însemna, și o spun în engleză, cerile, țările din Balcanii de Vest, atunci când sunt confruntate de persoane cu lipsă de așezare sau discriminare în ceea ce privește educația, protecția socială și așa mai departe, noi suntem de acord cu această formulare mai puțin dură și deci, dacă dumneavoastră sunteți de acord, eu acest amendament îl propun acum. Mulțumesc. Se opune cineva propunerii domnului Svoboda? Nu. Atunci votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem atunci să votăm acum propunerea de rezoluție în totalitate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă cu 572 de voturi pentru. Trecem acum la propunerea de rezoluție a Comisiei de Libertăți Civile cu privire la frontierele maritime externe, codul Schengen. Așadar, deschidem acum, a cerut cuvântul domnul Cashman în conformitate cu articolul 21. Domnule Cashman, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte aș vrea să vă spun că eu am fost raportorul inițial uh, cu privire la decizia Frontex și eu recomand să adoptăm acest raport pentru că este nevoie de măsuri excepționale în acest domeniu în ceea ce privește intervențiile și salva, operațiunile de salvare în uh, largul mării. Dacă nu se votează, eu vreau să-mi retrag numele de pe acest raport și recomand Parlamentului să respingă rezoluția cu care, despre care discutăm acum, pentru că avem nevoie de o majoritate absolută de 369 pentru a adopta acest raport. Recomand însă Parlamentului să respingă această rezoluție pe care o votăm. Mulțumesc, domnule Cashman. Are cuvântul acum doamna comisar Malmström. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Avem așadar o decizie, un proiect de decizie pentru mm, susținerea codului, codexului Frontex în ceea ce privește operațiile în largul mării. Cred că acest această decizie este una absolut necesară și ea va ajuta statele membre și Frontex să gestioneze mai bine frontierele maritime și mai eficient. După cum știți, numărul de embarcațiuni va crește, așa cum se întâmplă întotdeauna în această perioadă a anului pe Mediterană. Propunerea aceasta conține propuneri și principii foarte importante cu privire la regulile care trebuie aplicate la controlele la, în largul mării. De exemplu, principiul non-returnării și principiul de a trata minorii și persoanele non-acompaniate cu grijă deosebită. Această asistență care se oferă în caz de urgență persoanelor de, uh, care au fost debarcate sau care se află în nevoie este un principiu foarte important. Multă lume a cerut uh, ca să se ia o decizie în acest domeniu la nivelul Europei și acum, în fine, propunem schimbări. Schimbări care vor duce, sperăm, la o reducere a pierderii vieților în largul mării și la o mai bună gestiune a frontierelor maritime. Această propunere este un rezultat al discuțiilor foarte ample și complicate cu statele membre și cu experții, de exemplu din partea uh, înaltului comisar pentru refugiați, din partea ONU și din partea Organizației pentru Migrație Internațională. Aceasta va oferi instituțiilor un cadru mai bun pentru a exercita o gestiune și monitorizare mai eficientă a frontierelor cu, când sunt implicate fonduri europene. În ceea ce privește aspectele legale, Comisia a ales articolul 12 din codul Schengen ca bază legală, pentru că regulile se referă la supravegherea frontierelor în timpul operațiunilor Frontex și nu la controlele de frontieră, așa cum se uh, dorește din partea Parlamentului European Comisia a făcut o investigație de alternative pentru soluții tehnice care ar permite să nu se redeschidă, în primul rând, discuția pe substanța problemei și, în același timp, uh, ar permite ca operațiunile Frontex care se mm, pun în aplicare în această vară să fie, de asemenea, mai eficiente. Recomand de aceea parlamentarilor europeni să nu respingă aceste reguli care sunt, au luat formă în această propunere. Mulțumesc, doamnă comisar. Domnule Busutil, doriți cuvântul. Da, vă rog. Da. Domnule Busutil, o secundă. Vă rog frumos, așteptați o secundă. Nu putem dezbate acum o, despre acest subiect din nou. Aveți cuvântul, dar să fie clar, nu deschidem acum o dezbatere pe acest subiect. Domnule președinte, am avut doi vorbitori care au luat cuvântul pentru a respinge această rezoluție și n-am avut niciun vorbitor care să ia cuvântul pentru această rezoluție. Deci cred că ar fi bine ca cineva care dorește să susțină această rezoluție să vorbească de asemenea în plenară. Dacă îmi permiteți, dacă pot să um, vă spun că motivul pentru care Comisia Libe a respins aceste reguli și a înaintat deci această rezoluție este foarte simplă. Am, am fost uh, informați de două ori de către serviciul legal că, de fapt, în această problemă Comisia și-a depășit competențele prin uh, propunerea acestor reguli. De aceea noi am respins aceste reguli. Noi le dorim. Eu personal vin dintr-o țară care dorește în mod special aceste reguli, dar nu vrem ca în această problemă Comisia Europeană să-și depășească contribuțiile și competențele. De aceea noi susținem această regulă. Mulțumesc. Atunci uh, trecem acum Da, domnule Cashman, vă rog. Cashman, no vamos a abrir un debate. Domnule Cashman, nu dorim o dezbatere pe această temă. V-am mai spus acest lucru. Domnule Cashman, nu vreau să deschidem o dezbatere. E o problemă de regulament? Dacă este o chestiune care ține de regulament, aveți cuvântul. Domnule președinte, cu cât dezbatem mai mult despre ce voi spune eu, o să pierdem mai mult timp, doar pentru ca să clarificăm lucrurile. Dacă votăm împotriva acestei uh, rezoluții, veți susține o măsură care permite intercepția pe, uh, în largul mării. Dacă votați împotrivă, atunci uh, este exact pe dos decât am spus. Bun, atunci votăm acum. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă.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 Nu s-a atins majoritatea calificată care era necesară, 336 pentru. Bine. Pasamos a votar. Bun, atunci votăm raportul doamnei Jedrejevska cu privire la prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011. Votăm amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă cu 549 de voturi pentru. Votăm acum amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Și acum amendamentul 3 cade. This has been adopted. No, it's rejected. No, it's, it's been adopted. It's Vamos a ver. Eh, acabamos de rechazar la enmienda 8. Tocmai am respins amendamentul 8. Atunci, trecem acum la amendamentul 3. Amendamentul 3, votăm două părți și e și vot cu apel nominal. Prima parte, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă cu 556 de voturi pentru. Acum votăm partea a doua. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Partea a doua s-a respins acum cu 371 de voturi împotrivă. Votăm acum amendamentul 22, voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum amendamentul 10. 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum Amendamentul 23. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se S-a închis votul. Se adoptă cu 558 de voturi pentru. Votăm acum amendamentul 11. S-a deschis votul. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm amendamentul 24 acum, votul pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și acum votăm amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Se S-a închis votul și se respinge cu 354 de voturi împotrivă. Votăm acum amendamentul 14. Voturi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. s și se adoptă cu 578 de voturi pentru. 17 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 18 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se deschide votul pentru o verificare electronică. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă cu 383 voturi pentru. Votăm acum amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Adoptat. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm... Verificăm amendamentul 1. Se deschide votul. Se cierra votación. S-a închis votul și amendamentul 1 se adoptă cu 374 de voturi pentru. Votăm acum aliniatul 67 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm propunerea de rezoluție astfel modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis și se adoptă cu 558 de voturi pentru. Dragi Colegi, aș dori să vă informez că în cadrul întâlnirilor noastre interparlamentare avem în sală o delegație a Parlamentului din Tunisia, a cărui președinte este domnul Salah Tavaki, care este președinte pentru Comisia pentru Afaceri Externe, Drepturile Omului și Cooperare. Ținem să-i salutăm în mod călduros, dorim să, dorim să salutăm în mod călduros pe domnul Tavarchi și pe membrii delegației sale și să subliniem importanța pe care noi o acordăm acestei vizite. Este vorba de prima vizită în ultimii cinci ani. Parlamentul European urmărește cu mare interes evoluția situației politice și economice în Tunisia, al cărui uh, partener Uh, economic uh, cel mai important este Uniunea Europeană. Relația pe care o veți stabili cu Parlamentul European și cu uh, delegația pentru țările din Maghreb ne va permite să dispunem de un cadru instituțional adecvat, în așa fel încât să putem aborda teme de interes reciproc pentru a dezvolta democrația și statul de drept. Vă urăm, deci, ședere plăcută și o muncă fructuoasă. Trecem să votăm acum raportul doamnei Trupel cu privire la orientări bugetare 2011. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul numărul 3. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm această propunere de rezoluție astfel modificată. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum raportul cu privire la politica în domeniul calității produselor agricole, strategia care trebuie adoptată. E vorba despre corectare în mai multe versiuni lingvistice. Vot cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Este respinsă cu 411 voturi împotrivă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este adoptată cu 364 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul numărul 5. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 437 de voturi pentru. Trecem la amendamentul 4. Este caduc sau nu? A, atunci trecem la amendamentul numărul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins cu 310 voturi împotrivă. Acum votăm proiectul de rezoluție astfel modificat. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul domnului Guerrero Salom asupra efectelor crizei economice și financiare asupra țărilor în curs de dezvoltare și are contul domnul Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui raport. Aș dori să semnalez faptul că în, în momentul în care ajungem la aliniatul 31 există un amendament oral care pe care îl voi citi acum în versiunea engleză, a doua parte. Consideră, deci, adecvat să analizeze posibilitățile unui acord cu țări terțe pentru a stabili un moratoriu temporal temporar în ceea ce privește anularea datoriei externe pentru țările cele mai sărace și pentru a implementa contramăsuri fiscale pentru a atenua efectele crizei. Propune eforturi pentru a ușura Uh, procedurile de arbitraj în ceea ce privește datoriile externe. Mulumesc, domnule Guerrero. Oricum, domnule Guerrero, dacă suntem noi bine informați, acest amendament oral se referă la aliniatul 34, nu la 31. Da, aveți dreptate. A doua parte a aliniatului 34. Foarte bine. Acum lucrurile sunt clare. Se opune cineva amendamentului domnului Guerrero, amendamentului oral? Nu? Foarte bine. Atunci, în momentul în care vom vota aliniatul respectiv, îl vom vota cu amendamentul domnului Guerrero. Acum, aliniatul 7, pe părți. Vot nominal, prima parte. S-a dis... Votamos el apartado 7 în două părți. Deci, votăm aliniatul 7 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este vot cu apel nominal? S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Este adoptat cu 380 de voturi pentru. Trecem acum la amendamentul oral al domnului Gheorenț la aliniatul de Aveți cuvântul, domnule Gheorenț. Mulțumesc, domnule președinte. Cum știți, vrem să facem un amendament oral la alineatul 2. La alineatul 22 se vorbește despre guvernanța globală și summitul G20 însă unde nu a fost invitat niciun reprezentant al țărilor mai puțin avansate. Iată de ce propun acest amendament Parlamentului oral. Pentru a se spune că trebuie invitat un uh, reprezentant al țărilor mai puțin avansate. Mulțumesc. Este cineva împotriva amendamentului oral al domnului Gheorens? Nu? Deci atunci votăm acest aliniat cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm pe cale electronică. S-a deschis votul. Se están marchando, ¿eh? ¿Has visto cómo se van? Queda aprobado. Se adoptă cu 282 de voturi pentru. Vamos ahora al apartado 20. Trecem acum la alineatul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Alineatul 31, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Da, bine, haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru prima parte a alineatului 31. Se cierra votación. Queda, queda aprobada. S-a închis votul. Este adoptată cu 287 de voturi pentru. Trecem la a doua parte. Alinatul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm pentru că e aceeași problemă. S-a deschis votul. Se S-a închis votul. Și a doua parte este adoptată cu 289 de voturi pentru. Trecem acum la aliniatul 34 cu amendamentul oral al domnului Guerrero. Da, domnule Convedit. Domnule președinte, ne-ați rugat mai înainte să o aplaudăm pe delegația din Tunisia. Ați putea să cereți delegației din Tunisia să intervină pentru ca Taufik Benbric să fie eliberat. E un lucru cerut de tot Parlamentul European. Eh, N-am să mai cer eu pentru că ați cerut deja dumneavoastră. Și acum continuăm. Vom vota aliniatul 34 cu amendamentul oral al domnului Guerrero. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. A doua parte. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum. Bine, bine. Verificăm a doua parte de la amendamentul la alineatul 34. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. A doua parte este adoptată cu 294 de voturi pentru. Alineatul 45 acum. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum alineatul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum alinatul 58. Cine este pentru? Împotriva. Cine se adoptă. Votăm întregul proiect de rezoluție. Cine este pentru? Deci toată rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se pare că este respinsă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Parecía rechazado. Se la votación. S-a închis votul și propunerea este adoptată. 283 de voturi pentru. Pasamos. Pasamos. Pasamos a votar el informe del señor. Acum trecem la raportul domnului Sicluna. Da, domnule Svoboda. Domnule președinte, în legătură, în legătură cu regulamentul am ceva de spus. Sunt foarte bucuros de votul pe care tocmai l-am terminat acum, dar de fapt a fost un raport de inițiativă în care de fapt s-a stabilit o altă procedură. S-a aprobat faptul că la un raport de inițiativă să avem voturi unice. Uh, Trebuie totuși să clarificăm lucrurile, pentru că la toate rapoartele de inițiativă pe viitor vom avea după aceea aceeași problemă. Dacă ați putea, vă rog să transmiteți Comisiei AFCO să clarifice în fine această procedură, pentru că să nu distrugem, de fapt, reforma noastră recentă, pentru că interpretarea acestor reguli câteodată lasă de dorit. Mulțumesc. Domnule Svoboda, putem să facem aici voturi pe părți în funcție de solicitările grupurilor politice. În orice caz, aceste lucruri pot fi revizuite și modificate pe viitor, însă deocamdată acesta este regulamentul. Votăm acum raportul domnului Șicluna cu privire la Banca Centrală Europeană, raportul 2008. Votăm direct propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine. Acum că am terminat cu voturile. În cadrul Consiliului au fost adoptate poziții comune în prima lectură, iar titlurile acestor documente vor fi anexate la procesul verbal al acestei ședințe. Parlamentul are un răgaz de trei luni pentru a uh, se pronunța. Termenul începe mâine dimineață. și procesul verbal al acestei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul viitoarei ședințe plenare și vom transmite rezoluțiile aprobate organismelor aferente. Trecem acum la explicațiile de vot cu privire la summitul referitor la romi. Are cuvântul domnul Pașca. Eh, domnule președinte. O druhom Europskom samite o Această regulă cu privire